de vot la comisia dumneavoastră. Iar acum începem sesiunea noastră de voturi Haide, sper că toți colegii care doresc să participe la vot sunt în sală. Aș dori încă o dată să mulțumesc uh, tuturor colegilor de la comisia noastră. Avem uh, un birou uh, format din 5 persoane. Mulțumim pentru sprijin. Ne așteaptă vremuri încărcate. Avem 17 rapoarte legislative, 17 repetă președintele și 8 avize legislative, rapoarte nelegislative 6, avize nelegislative număr de 5. Și, până la sfârșitul mandatului, probabil că 15 dosare legislative vor fi discutate la Comisia ITRE. Cercetare, COSME, Copernicus, programul de cercetare 7, comunicațiile electronice, prin satelit și așa mai departe. Energia, uh, unele dosare legislative, altele nelegislative, în spațiu, uh, comunicările guvernamentale prin satelit. Uh, deci, iată, un volum imens de muncă care ne așteaptă. Deci, lista de activități este foarte, foarte interesantă. Mai avem însă și noi colegi, un alt uh, subiect foarte important, care sperăm să ne ajute. Care sunt uh, pentru prima dată membrii cu drepturi de pline. Citesc numele. IPP România. Colegul Bușoi de la România PP. Vă rog să vă ridicați dacă se poate. Domnul coleg Bușoi, unde sunteți? Prezent. Nu e prezent. Uh, before that, he was in AFET IMCO. Înainte făcea parte din AFET IMCO NV. Următorul de pe listă, în ordine alfabetică, repet, doamna Rebecca Harms. Rebecca, te rog să te ridici, te rog frumos, ca să știu, toată lumea te cunoaște, dar uh, e minunat să te mai vedem în picioare. Mulțumim pentru că te-ai reîntors în calitate de membru cu drepturi de pline al uh, Comisiei ITRE, pentru că Rebecca Harms a început în 2004 în această calitate la comisia noastră și în ultimii ani a fost copreședinte al versiilor uh, la comisia noastră, foarte activă și în uh, delegația cu Ucraina. Deci, acum s-a întors la uh, comisia ITRE și domnul Columbacev din Bulgaria, uh, din partea socialiștilor și democraților, uh, nou ales. Mm, a predat la Universitatea din Sofia și este supleant la transporturi și la petiții. Deci, iată, o activitate foarte intensă vă așteaptă. Apoi mai avem o listă cu membrii supleanți Doamna Mosca, din partea socialiștilor din Italia, domnul Scleț, din partea verzilor din Croația, domnul Smith, din partea verzilor din Regatul Unit și domnul Borghezio, de, din Italia, la ENF. Deci, iată comunicările deocamdată și acum putem trece la uh, voturi. În primul rând facem un test. Uh, vă rog să vă introduceți cartelele de vot în uh, console și deschid votul. Uh, okay. Is okay? Yeah. Funcționează. Avem pe cineva de la PPE în plus. It is, uh... It is certainly not new member because he's... Siguranța nu e un membru nou pentru că cel nou nu e prezent. În continuare avem pe cineva de la PPE în plus. Foarte bine, s-a închis votul. Ok, so let us go to the... Haideți, dragi colegi, să trecem la voturi. Utilizarea benzii de frecvențe 470-790 MHz în Uniunea Europeană. Raportoare este doamna Patricia Toia. După cum știți, după un trilog foarte eficient și de succes, putem vota. E vorba de un singur vot, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Dar iată că avem pe cineva de la PPM+. Plus. Poate domnul Bușoi votează pe undeva cumva. Acum e bine? Ok, s-a închis votul mulțumesc. Rezultat excelent, felicitări, domnul raportor. Și acum trecem la cel de-al doilea vot final. Vot al uh, domnului, pentru raportul domnului Grasnodevski referitor la propunerea pentru o decizie a Parlamentului European și a Consiliului care stabilește un mecanism de schimb de informații referitor la acordurile interguvernamentale. așa numita IGA, uh, acele acorduri interguvernamentale. Și din nou, e vorba de un vot cu apel nominal. Vot electronic. The vote is open. I close. S-a deschis votul, s-a închis votul. 15 in favor. Great result. Thank you, colleague. Rezultat extraordinar, bravo, felicitări. Vă rog, domnul Toșenoschi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Krasnodebski își cere scuze, nu a putut să fie prezent astăzi pentru că a trebuit să fie prezent cu ocazia vizitei oficiale a doamnei Merkel și dorește să mulțumească tuturor raportorilor din umbră pentru excelenta cooperare în elaborarea acestui raport și se bucură de acest rezultat încă de pe acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Dragi colegi, trecem acum la ultimul text legislativ. E vorba de un proiect de aviz referitor la o propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe naționalitatea, reședința și stabilirea um, clienților în piața internă. Raportoarea este doamna Eva Caili. Trecem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 109 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 110 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm 110. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 111 pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 6, compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm compromisul 6. Compromisul 6. Poate că e adoptat, dar n-a fost clar. S-a închis votul. Of, Doamne! Vă rog frumos, ridicați mâinile! 26 <laughs> pentru! Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pepe, vă rog, ridicați mâinile. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 132 pentru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 pare să fi fost adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost clar. 141, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă în mod foarte clar. Bun, 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 7, compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru împotriva abțineri se adoptă, 148 pentru împotriva abțineri se respinge, două amendamente identice, 150 și 37 pentru împotriva abțineri se adoptă, 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 154 pentru, împotriva abțineri se respinge, 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 150 Accepted, yeah. Okay, um, uh, we should vote 155. Acum ar trebui să votăm 155. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 157 și 158 și 159. Trei uh, identice, amendamente identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar haideți să verificăm, verificăm. We will see three amendments. Deci trei amendamente, 157, 7, 157, și 159. S-a închis votul. Se adoptă. 161 și 162 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotriva, abține, se respinge. 66 pentru, împotriva, abține, se respinge. 67 pentru, împotriva, Haideți să verificăm. 67. I close the vote. A închis votul. Se respinge de data aceasta. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 6. Amendment 6. I close the vote. s închis votul. Accepted. Accepted. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A, 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 17 pentru, împotriva abțineri, compromisul se adoptă, 82-83 împreună, pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, nu, compromisul 19 pentru, împotriva și se adoptă. 92 pentru, împotriva, abține se respinge. 93 pentru, împotriva, abține se respinge. 12 pentru, împotriva, abține se adoptă. 94 pentru, împotriva, abține se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva, abține se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru, împotriva abțineri se respinge, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva abțineri se respinge, 99 și 16 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100 pentru, împotriva Abțineri. Haideți să verificăm. 100. 100. I close the vote. Și am închis votul. Se respinge. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 17. Amendment 17. I close. Amendamentul 17 s-a închis votul. Se respinge. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 103 pentru. Împotrivă. abțineri se respinge. Ce spuneați? Să verificăm 103. 103, verificăm, s-a deschis votul. 103, I close. 103, s-a închis votul. Respins. 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum vot electronic. Ultimul vot electronic, s-a deschis votul. And I close the vote. Și am închis votul. Good result. Congratulations. Rezultat bun și felicitări, doamne raportor. Mulțumesc foarte mult. That's all for today. Uh, if we take into account voting. în ceea ce privește voturile, iată că am terminat. Și acum vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi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 Dear colleagues, ladies and gentlemen, feedback from ongoing negotiations, wholesale roaming, our rapporteur. Bun, dragi colegi, doamna raportor Cumpula Natri ne va prezenta câteva informații referitor la dosarul pe roaming. O să încercăm să finalizăm săptămâna viitoare, însă nu e chiar așa de sigur. E foarte important ca doamna raportor, colega noastră, să ne informeze pe noi toți despre ceea ce se discută și în ce direcție ne îndreptăm. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc întregului G Comisii pentru că avem un aviz foarte puternic din partea noastră, într-un stil foarte puternic și avem raportori de umbră foarte buni. Deci noi, ca și echipă, ne pregătim pentru negocieri, pentru trilog. Și deci ieri am discutat și cu președinția malteză și am, discut, am ascultat și pe ministrul pentru chestiuni digitale și în continuare e clar că menținem ideea foarte puternică de a muncii pentru piața aceasta de telecomunicații, de concurență și să găsim cea mai bună soluție pentru consumatori, pentru întreprinderi și pentru telecomunicații. Deci e un subiect foarte politic și noi am promis cetățenilor europeni de multă vreme că vara viitoare, pe 15 iunie, nu vom mai avea taxe de roaming pentru telefon. Și deci e aceea e foarte important să reglementăm prețurile uh, angro. Acum existau și abordări diferite, cu prețuri mai ridicate, însă asta ce înseamnă? Înseamnă că consumatorul ar trebui să utilizează mai puține date atunci când uh, călătorește. Prețul zero pentru consumatori este posibil pe date atunci când când există politici de utilizare echitabilă. Vreau să amintesc faptul că prețul pe date va fi redactată în așa fel încât eventual asta a putea să ducă la o limitare a volumului de date. Deci, acum, acestea sunt direcțiile înspre care ne îndreptăm. Oricum, vom avea negocieri cu Consiliul și Comisia. Încercăm să apropiem aceste puncte de vedere și să sperăm, poate că vom termina, poate nu marțea viitoare, însă cât de curând, în așa fel încât să luăm o decizie la timp, ca să fim în măsură să avem această legislație deja operațională, să ajungă în plen cel mai târziu, să zicem, în aprilie, în ședința plenară din aprilie. Cam atât deocamdată și vom continua cu negocierile. După cum spuneam ieri, prezentarea tarificării datelor a fost subiectul cel mai dificil și am reușit aproape să rezolvăm toate aspectele tehnice referitor la acel roaming permanent, cum putem să preîntâmpinăm situațiile în care cineva ar abuza uh, uh, întregul sistem, să avem reguli în așa fel încât să permitem cetățenilor să călătorească fără să trebuiască să aibă costuri de roaming ridicate. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna Cumpula Petra. Aș dori să știu dacă eventual sunt întrebări din partea colegilor către doamna raportor, către raportorii din umbră care au fost de față. Întrebări? Nu. Nu sunt întrebări. Full respect and confidence. No questions. Thank you. Bravo, nicio întrebare. Înseamnă că avem încredere de plină. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, a Comisiei ITRE. Dar, încă o dată, mulțumesc, doamna raportor, dragă Petra. Ești o negociatoare foarte bună. Și trecem acum la audierea publică referitoare la revizuirea cadrului pentru telecomunicații electronice. Un uh, subiect foarte important, după cum bine știți. In September 2016, the Commission în 14 septembrie 2016, Comisia a publicat propuneri importante pentru a avea un cod de telecomunicații electronice europene și regulamentul BEREC. Și așa zisul Gigabyte Society și 5G uh, mobil ca și parte din pachetul de conectivitate. I3 este comisia responsabilă pe fond și îndeplinirea obiectivelor noastre va necesita fonduri în jur de 500 de miliarde de investiții în, următoarea, în următorul deceniu și Comisia propune o modernizare a regulilor actuale în domeniul telecomunicațiilor, care fusese redactate în 2009 acum 8 ani de zile, tocmai pentru a face față acestei provocări investiționale. Acesta este obiectivul principal al Comisiei și Comisia are speranța că noul cod de comunicație european va permite ca investițiile să fie mai atrăgătoare și să relanseze competitivitatea în rețele. Și, ceea ce este important, printre alte lucruri, Comisia are speranța să reușească în același timp să îmbunătățească utilizarea spectrului radio adaptând uh, regulile de acces la rețele și creând un uh, teren de joc echitabil pentru toate serviciile de comunicare. Vreau să urez bun venit participanților și experților la această audiere și vom începe cu... avem două paneluri de intervenții. Și vreau să vă urez bun venit Uh, celor care vor participa la primul panel și experților care vor participa la al doilea panel. Oricum, Comisia propune de asemenea să întărească rolul uh, autorităților de reglementare la nivel național, precum și rolul BEREC la nivel european, pentru a se asigura că există o aplicare previzibilă și coerentă a regulilor peste tot în piața unică, pentru a evita fragmentarea și incoerențele. Avem subiecte foarte importante în care stau la baza acestei propuneri și raportorii noștri ITRE sunt doamna Del Castillo, domnul Toșenovski, domnul Zorinio și domnul Boni. Deci patru acte legislative și o responsabilitate enormă. Și după cum spuneam, avem două uh, runde de intervenții cu experți, între care, între cele două runde vom avea și întrebări și răspunsuri și aș ruga fiecare expert să intervină maxim 5 minute, iar membrii deputați v-aș ruga să limitați intervențiile noastre la maxim două minute. Și vom vedea cât timp ne mai rămâne la finalul acestei uh, ședințe. În, uh, la început prefer 4 minute pentru experți și 2 minute pentru membri. Investiții, 5G, iată, teme foarte importante pentru toate ambele sesiuni de intervenții, subiecte importante. Și dacă îmi permiteți, aș dori, pentru prima rundă de intervenții, primul panel, uh, avem servicii și rețele drept temă principală. Mai întâi, domnul Soriano va lua cuvântul, este președintele BEREC. El a fost ales uh, drept președinte pentru anul 2017 am înțeles că sunteți inginer în domeniul uh, telecom, ați terminat o școală politehnică și mare parte din cariera dumneavoastră s-a derulat în domeniul telecom și al concurenței. Deci, e foarte bine să avem un astfel de reprezentant în rândul nostru ca și expert. Vă rog, aveți cuvântul. Este Sorano. Domnule Sorano. In our panel. Yeah. Prima intervenție în panelul nostru. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc Comisiei ITRE pentru că ne-a oferit această șansă Și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat în calitate de președinte a BEREC, dar de asemenea și expert, pentru că de 15 ani de zile am experiență în domeniu. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este, și cred eu că aici uh, e o părere împărtășită de mulți, și anume că sectorul telecom și mai ales regulamentul în vigoare se află la finalul unui ciclu. Un ciclu lansat acum 20 de ani de zile. E vorba de o etapă de deschidere înspre concurență. Asta nu înseamnă că punem capăt concurenței, aceasta va continua să existe. Însă, etapa de deschidere spre concurență a fost deja realizată în aproape toate piețele europene. Mandatul politic pe care Parlamentul, Consiliul și Comisia l-au acordat instanțelor de reglementare și anume deschiderea piețelor către concurență, cred eu să, că pot să spun că această misiune, acest mandat au fost destul de bine îndeplinite. Acum, întrebarea este următoarea. Care sunt noile obiective pe care factorii de decizie politici din instituțiile europene doresc să le lanseze, care sunt noile linii directoare pentru piața telecom, care sunt recomandările. Dacă acum doi ani de zile putem spune că există această nouă misiune și anume să avem un internet deschis. Uh, e un nou mandat politic pe care ne l-ați acordat. Un altul reprezintă problema roamingului, așa după cum uh, s-a spus și prezentat Adinaur, chiar înainte. Și iată că acum avem această misiune de a face în așa fel încât piața unică digitală în domeniul telecom să fie ceva concret pentru cetățeanul european. Ne mai punem și problema conectivității. Și înțelegem din partea Comisiei Europene că s-ar putea să fie la un moment dat și o nouă ambiție în Europa în așa fel încât fiecare cetățean să beneficieze de conectivitate, 5G, internetul obiectelor, o capacitate uh, performantă a rețelei. Deci, acestea sunt noile provocări pe care Comisia ni le lansează. Acum, la BEREC și în uh, conlucrarea noastră cu autoritățile naționale de reglementare, ne aflăm în etapa sau nivelul de punere în aplicare. Așa că primul lucru pe care doresc să-l spun în mod foarte clar este faptul că e rolul factorilor de decizie politici, Parlament, Consiliu, Comisie, să vină și să traseze obiective de realizat. Știți că în ultima vreme s-a vorbit mult despre flexibilitatea de care e nevoie în domeniul obiectivelor, însă eu cred că este rolul instituțiilor europene să vină și să fixeze obiective. Și vă rog, să nu fiți timizi. Eu, sincer, vă încurajez să veniți cu obiective ambițioase la nivel european. Este ceea ce așteaptă cetățeanul european din partea noastră. Un alt lucru pe care doresc să vi-l spun este că BEREC este foarte doritor să participe la discuții și, într-o a doua etapă, să participe și la implementarea deciziilor luate. De ce? Pentru că eu cred că ne aflăm într-un context diferit de cel inițial, și anume uh, piața unică digitală a Telecom. Pentru că ideea este următoarea. Noi trebuie să construim o piață paneuropeană și cred că toată lumea e de acord cu asta. Dar în același timp știm că e vorba și de actorii implicați și nu doar de factorii de reglementare. Deci, în momentul de față, pentru a fi foarte concreți, trebuie să spunem că dacă dorim să reușim această misiune importantă și ambițioasă, trebuie să evităm trei greșeli. Și sunt gata să intru mai în detaliu, eventual pe durata dezbaterilor. Prima greșeală ar fi o divizare o fragmentare. Dacă vrem să avem uh, ambiții de conectivitate, trebuie ca toată lumea să fie implicată. Nu e vorba doar de operatori istorici împotriva sau, mă rog, comparativ cu cei alternativi. Nu, toată lumea trebuie să fie implicată. O a doua greșeală ar fi să avem uh, nesiguranță. Trebuie să avem un domeniu de intervenție cu tratament egal pentru toți cei care doresc să investească uh, să permitem antreprenorilor să investească. Și o a treia greșeală pe care trebuie să o evităm este birocrația. Trebuie să găsim soluții bune, să rezolvăm problemele și cred că ne aflăm în această stare de spirit care ne va permite să rezolvăm problemele. Bun, mulțumesc foarte mult, puncte foarte interesante, le-am înțeles foarte bine. Și nu uitați că trebuie să respectați limita de 4 minute, nu putem să facem altfel. Și uh, spuneam, uh, rețele și servicii este subiectul nostru. Uh, iar panelul următor se va referi la guvernanță, un subiect un pic diferit, o perspectivă diferită. Dar oricum, există diferență între cele două, așa că v-aș ruga să mențineți clară această uh, diferențiere. Deci, mai întâi, uh, rețele și servicii. Și acum să dau cuvântul doamnei Fuch. Mai zi? Mai zi da. very experienced as chief operating officer. Deci, uh, doamna Fur vine din Danemarca, um, a făcut un masterat și a început cariera la Ministerul uh, danez de Cercetare, Inovare și de Ședință are 10 ani de experiență în această industrie. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte Buzec, uh, stimați eurodeputați, etno, Asociația Europeană a Companiilor de Telecom a fost înființată în 1992. Există 41 de membri și de observatori. Noi uh, uh, reprezentăm actori uh, foarte importanți a serviciilor de telecomunicații în Europa. Majoritatea uh, sunt actori, operatori istorici, dar dorim să uh, intrăm și pe alte piețe decât pe piața europeană. Ne bucurăm de observația, de, de invitația pe care ne-ați uh, adresat-o și uh, aș dori în primul rând să încep prin a felicita uh, Comisia Europeană pentru că uh, proiectul de document este foarte bun și e foarte important pentru a atinge aceste obiective ambițioase. Aș dori în primul rând să vă uh, transmit câteva mesaje cheie. În primul rând, uh, Mm, noi uh, le spunem că membrilor noștri că vom face tot uh, ce putem pentru ca toți cetățenii europeni să aibă acces la servicii de mare viteză, nu ar trebui să rămână nimeni uh, deoparte. Apoi, noi credem că investițiile în banda largă reprezintă o ocazie istorică și asta pentru a asigura uh, incluziunea, acoperire inclusivă pentru tot. Reglementările sunt foarte importante pentru că ele pot uh, stimula investițiile sau le pot uh, ucide. Apoi trebuie să uh, creăm mai multe opțiuni pentru consumatori, dar regulamentele, reglementările trebuie să permită aceste opțiuni diverse. Deci trebuie să încurajăm inovarea și în Europa. Haideți să ne referim la investiții și la Uh, cetățeni. De ce investițiile în megabit sunt foarte importante și aceasta pentru europeni? Uh, avem nevoie de oportunități mai bune de locuri de muncă, avem o uh, infrastructură digitală importantă, de exemplu, o mașină electronică. Dar de ce e nevoie de investiții? Cifrele diferă, însă mesajul este același, respectiv că provocarea este imensă. Uh, Comisia vorbea de, 50 de 500 de miliarde de euro pentru societatea uh, Gigabit. Ori un grup de consultanță a făcut această estimare la 660 de uh, miliarde. Sigur că există o diferență foarte mare, dar uh, ambii actori sunt de acord că investițiile principale, 90%, trebuie să provină de la sectorul privat. La Edno, noi considerăm că acest sector telecom uh, va putea convinge investitorii să investească în aceste resurse doar dacă uh, reglementările sunt neutre din punct de vedere tehnologic și dacă toate modelele de investiții sunt stimulate. Principiul care a stat la baza reglementării europene uh, este foarte simplu. Operatorii telecom ar trebui să uh, adapteze tehnologiile de bandă largă la uh, realitățile de la fața locului. FTTP, GFAST, 5G și așa mai departe, toate aceste nume care pot Uh, transpune această societate gigabit în uh, realitate pentru viața de zi cu zi, trebuie să fie, uh, trebuie să fie stimulate. Codul permite modele de investiții inovatoare, dar credem că și modelele pentru operatorii mici trebuie să fie încurajate. Noi credem că neutralitatea tehnologică și stimularea tuturor modelelor de investiții sunt importante pentru a ne asigura că toate teritoriile sunt acoperite și toți europenii sunt incluși în societatea gigabit. Credem că e nevoie de câteva condiții de reglementare. În primul rând, trebuie să recunoaștem rolul important al uh, concurenței în stimularea investițiilor. Sigur că un, uh, o concurență sănătoasă este principalul motor pentru inovare și pentru cercetare, dar să nu confundăm concurența cu reglementarea. Un al doilea aspect. Avem nevoie de prevederi uh, din cod care să Ă, ă, există prevederi în cod care încetinesc investițiile în loc să o stimuleze. În primul rând, măsurile de cartografiere care ar putea să ă, de la articolul 22, care să oblige companiile să renunțe la anumite activități și apoi prevederile de la articolul 59.3. Economia mobilă a înflorit în absența unei reglementări ex ante. Înainte însă de a încheia și știu că uh, timpul ne presează, aș dori să mai spun că trebuie ca ă, reglementarea serviciilor trebuie să fie tratată ca un subiect ă, Uh, general. Există legi europene care oferă protecție, dar credem că regulile specifice trebuie să fie eliminate și reglementarea dublă nu trebuie să ducă la dispariția serviciilor de inovare. Apoi trebuie să ne asigurăm că protecția consumatorului se asigură de-a lungul întregului lenț valoric. Cu uh, măsuri simple putem obține un obiectiv dublu putem uh, spori uh, opțiunile și concurența și putem și uh, stimula modelele de afaceri în interesul consumatorilor. Președintele, îmi cer scuze, nu mm, mă aflu într-o poziție foarte ușoară, trebuie de fiecare dată după patru minute să vă opresc, dar mm, știu și că experții au foarte multe de spus în atenția colegilor, deci Ce vă pot spune e că poate după ce vă, vă vor fi adresate întrebări, poate veți putea uh, spune ceva în plus. Domnul Olson este următorul vorbitor, vicepreședinte și șef al Ericsson, uh, afaceri europene de la Bruxelles. Și mai este și președintele Europei Digitale, deci reprezintă tehnologiile digitale europene. Această industrie e o funcție foarte importantă. A făcut studii atât în Franța, este și, a făcut un masterat de științe de la uh, Institutul Royal de Tehnologie de la, din Suedia. Domnule Olson, aveți cuvântul, domnule director. Mulțumesc foarte mult. Aș dori acum să vorbesc despre rețele și aș dori să vă arăt cum arată aceste rețele. Cred că e foarte important să punem lucrurile în context. Atunci când vorbim despre serviciile de comunicații electronice și mai ales în contextul 5G, vorbim despre o abordare comună și un cadru care vizează digitalizarea și uh, transformarea societății și a industriei. Și cred că e important, sunt aspecte importante pentru că avem de-a face cu o schimbare majoră, mult mai importantă decât ne-am închipuit-o sau uh, decât am anticipat-o. Și deci uh, trebuie să avem o perspectivă pe viitor foarte îndrăzneață. Comisia, în propunerea sa, dovedește că înțelege care este miza, pentru că propunerea, în mare măsură, a înțeles că trebuie să dea dovadă de spirit de inovare. Dar, uh, pentru noi nu este vorba doar de o nouă generație de acces radio de la 4G la 5G. E vorba despre o platformă comună care se dezvoltă în același timp și care uh, permite transformări în domeniul tehnologiilor, în domeniul TIC, ceea ce înseamnă că rețelele de a cincea generație vor fi foarte diferite de cele actuale uh, operațiunile și serviciile vor fi în mare măsură uh, despărțite de partea de transport pe rețea. Dar multe servicii vor depinde de uh, posibilitățile pe care le, le oferă uh, rețeaua și deci este foarte important să înțelegem acest echilibru între servicii și rețele. E important să mai înțelegem și că aceste rețele de a cincea generație vor uh, include multe tehnologii de acces, inclusiv acces fix, linie fixă și acces Wi-Fi, de exemplu 4, 5 uh, și uh, 4 GLT aceste energii vor, aceste uh, evoluții vor necesita foarte mult capital, uh, investiții. E un subiect uh, care a fost deja menționat. Ceea ce înseamnă că veniturile de la consumator nu vor fi suficiente pentru a suporta aceste investiții. Va depinde de adoptarea Uh, uh, de către societate, de către cetățeni a serviciilor digitale. Deci mergem mai departe decât grupul cel mai mare de consumatori, uh, um, o cetățenii. Deci e foarte important ca cadrul de reglementare să urmărească obiectivele, să sprijine opțiuni cât mai vaste și să permită includerea tuturor pe piață. Aș dori să mă, refer, să mă refer la două aspecte din perspectiva rețelelor. Două aspecte importante și mm, după aceea mai am câteva aspecte la care ne putem uh, întoarce. Neutralitatea tehnologică, un aspect deja menționat. Aceasta trebuie să fie temelia oricărei politici europene în domeniu. Um, piața ne-a arătat că ea poate să facă alegeri foarte inspirate în ce privește tehnologia și și datorită faptului că tehnologia evoluează foarte repede și deci este foarte greu să pui limitări uh, pe tehnologie, ce s-ar putea să fie tehnologia de viitor. Și deci credem că propunerea actuală nu pune suficient uh, accentul pe neutralitatea tehnologică. Un alt aspect din, perspect- din perspectiva rețelelor o reprezintă disponibilitatea spectrului. Nu va exista 5G dacă nu există spectru alocat. Și e foarte important uh, deci, de exemplu, când vorbim de banda de 700 de MHz, uh, că o avem, dar nu e suficient. Uh, e nevoie de spectru uh, pentru uh, zone urbane, pentru zone rurale și așa mai departe. Deci cred că trebuie să intrăm și pe alte benzi, de exemplu cea 3.4, 3,8 de MHz și cea de 26 de MHz. Și nu vă pot spune cât de mult timp ne ia să identificăm băienzile și să le eliberăm de pe spectru, deci să le punem la dispoziția actorilor. Dar e un aspect foarte important. Acum aș dori să spun ceva despre servicii. Vor fi foarte multe posibilități de utilizare în CG dacă ne uităm la uh, dimensiunea servicii. Bineînțeles că uh, serviciile obișnuite de astăzi vor fi acoperite și, apropo, serviciul cel mai, uh, care crește cel mai repede pe rețea reprezintă video, serviciile video. Deci distribuirea media, distribuirea video vor continua să crească exponențial. Uh, și deci e nevoie de viteză de descărcare foarte performantă. Dar dacă vrem să ajungem la mașina fără șofer, la digitalizarea industriei, atunci e nevoie și de alte cerințe care trebuie respectate și care merg mai departe. Și deci este foarte important să înțelegem că unele servicii depind foarte mult de capacitatea rețelei, altele mai puțin, dar trebuie să înțelegem cum arată privirea de ansamblu. În ce privește serviciile și rețeaua. Mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumim celui de-al treilea uh, vorbitor și acum dăm cuvântul vorbitoarei cu numărul 4, doamna Felicia Antonio uh, de la Fast Web. Are experiență în politici de reglementare, afaceri europene la Fast Web Uh, e expertă pe situația din uh, Italia, cunoaște foarte bine situația operatorilor telecom din Italia. Înainte de a da cuvânt, uh, a, doamna Feliciano a lucrat și pentru Autoritatea Italiană de Reglementare a Telecomunicațiilor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturor uh, eurodeputaților pentru invitația Fast Web. Uh, e mândră să fie aici și să vă prezentăm ce facem la să vă prezentăm uh, poziția noastră în contextul revizuirii cadrului de reglementare pentru telecom, pentru telecomunicații și să vă prezentăm și uh, poziția companiilor pe care le reprezentăm. Fast Web nu este doar uh, cel mai, deci furnizorul de servicii cel mai alternativ din Italia, ci este și pionier în domeniul fibrei optice, în Italia și în Europa deja am ajuns 7,5 uh, milioane de gospodării. Deci cu această conexiune uh, pe bază de fibră optică. E vorba de milioane de euro care au fost investiți uh, în această acțiune și continuăm la fel și avem planuri foarte ambițioase pe viitor. Și de aceea am fost foarte mulțumiți de propunerea inițială a Comisiei pentru că, așa cum spunea și doamna Soriano, uh, nu mai vorbim doar despre operatorii istornici uh, uh, față de operatorii alternativi, ci în legătură cu operatorii care investesc și cei care nu investesc. Și cred că e foarte corect faptul că cei care investesc sunt cei care sunt stimulați să facă uh, asta. Pentru că Uh, nu e doar în uh, avantajul companiei noastre sau companiilor noastre, ci se creează și condițiile pentru ca Europa să prospere uh, și se stimulează astfel și competitivitatea industriei noastre. Cu toate acestea, cred că ne așteaptă foarte multe, atât pe noi cât și pe dumneavoastră, Parlamentul European. Această propunere este bună, dar trebuie să o mai perfecționăm, să o șlefuim. Există câteva prevederi care s-ar putea să pună în pericol elementele cele mai importante care au permis uh, acestui domeniu din Europa să se afirme. Eu cred puternic că concurența este singura și practic uh, uh, cea mai importantă stimulare pentru investiții. Investitorii, companiile investesc pentru că vin alții din spate și le fură locul. Dacă Uh, uh, dacă nu încurajez competiția, nu se mai fac investiții. Am foarte puțin timp la dispoziție și vă pot da exemple, câteva exemple uh, clare în legătură cu îmbunătățirile posibile ale textului Comisiei, care, așa cum spuneam, deja este foarte bun. În primul rând, simplificarea. Haideți să nu simplificăm, uh, să nu confundăm simplificarea și uh, nereglementarea. Deci, uh, regulamentul de acces este foarte important pentru cadrul acesta și trebuie să fie menținut. Și vă pot da un exemplu. Fast Web are o abordare foarte progresistă. Noi punem la dispoziție conexiunea cu fibră optică până la casă și dacă există dorința ca o gospodărie, gospodărie să fie conectată, atunci face cererea pentru cei 200 de metri restanți. Ceea ce înseamnă că în orașe mici și medii ne depindem de, uh, de, de fibra uh, de, de cupru. E ultima, ultimul uh, obstacol, ultima piedică. Uh, dacă ne uităm la actorii pe partea de uh, detailiști, uh, toată lumea spune că nu mai avem nevoie de, de, de, de regulament, dar nu este așa, pentru că prin regulament avem acces uh, la consumatori. Apoi, un alt exemplu rapid. Haideți să nu confundăm investițiile și acordurile comerciale. Noi suntem de acord că investițiile s-ar putea să ducă la simplificare și la dereglementare, pentru că investițiile de bază creează o situație în care există doi operatori în care fiecare uh, are propria rețea, să spunem, mai mult sau mai puțin. Ceea ce înseamnă că uh, creezi bazele pentru concurență bazată pe infrastructură pentru viitor. Dar eu nu cred că acordurile comerciale duc la același rezultat, pentru că acordurile comerciale uh, creează un operator care investește și ceilalți care depind, restul care depinde de acest operator care investește. Deci haideți să fim atenți cu astfel de situații. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă! Și următorul vorbitor în, primul, în prima rundă, domnul Fox Rumley, analist la uh, Global Telecoms. Lucrează și ca analist în Londra, la The City. Are un masterat la, în domeniul fizicii de la uh, Colegiul Imperial din Londra. Domnul Fox Romley e analist care analizează investițiile investitorilor. Deci el este investitor, dar uh, studiază situația investițiilor în domeniu. Așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră, domnul Fox Rumley. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru că ne-ați invitat să vă dăm și perspectiva uh, investitorilor. Eu cred că regulamentul este uh, um, afectează cel mai mult rezultatele în acest domeniu. Pentru rezultate, servicii mai bune, uh, e nevoie de investiții în această investiție. Uh, Uh, pe uh, un calendar care ține mai mulți ani, câteodată chiar uh, zeci de ani. Și de aceea trebuie să stimulăm investițiile. Eu sunt analist de cercetare și eu vorbesc cu analiștii, deci vorbesc cu analiștii zilnic și încerc să vă explic cum văd ei această industrie și cum am putea să stimulăm investițiile suplimentare. Punctul meu de plecare este că investitorii trebuie să au nevoie de um, uh, amortizarea investițiilor, pentru că dacă nu, capitalul merge pe alte continente. Uh, investitorii au uh, datoria de a uh, face profit pentru clienții lor, uh, sunt, uh, de exemplu, fonduri de pensii și așa mai departe. Uh, Uh, nimeni nu le cere să investească în sectorul uh, telecomunicațiilor. Și deci este foarte important uh, să constatăm că în documentele de resort, se, deci în documentul Comisiei, se încurajează investițiile. Aș dori să vorbesc despre trei aspecte foarte importante. În primul rând, accesul de nediscriminare o piatră angulară pentru a îmbunătăți uh, situația investitorilor, apoi coinvestițiile și analiza privind piețele terțe care să ofere posibilitatea de a uh, reduce povara administrativă. Uh, avem uh, regulamentul cu privire la fibra optică, antevorbitarea s-a referit la el, este foarte bun. Eu cred că acest text a schimbat mentalitatea uh, în ceea ce privește perspectivele de investiții. Noi credem că noul text codifică această recomandare și este foarte important pentru că va asigura o aplicare a legislației europene pe piețele europene. Există organisme care monitorizează aplicarea acestor propuneri. Sperăm, de exemplu, că atunci când vom discuta pe Uh, rețelele de înaltă performanță, tendința de a prescrie te, uh, tehnologii specifice uh, nu va fi urmată. Apoi, deci, tehnologiile rapide GFAST DOCSIS 3.1 vor permite desfășurarea rapidă a benzii la uh, rapide. Trebuie să ne asigurăm că Uh, banda largă ajunge la un număr cât mai mare de uh, consumatori în timp uh, record, fără a împiedica evoluțiile ulterioare. Costul uh, ridicat al uh, fibrei optice va uh, necesita investiții importante și proiectele vor fi îndelungate. Realitatea este că situațiile vor fi foarte diferite și piața, credem noi, ar trebui să hotărească cine prezintă soluția cea mai eficientă. Și ajung la al doilea subiect, respectiv coinvestițiile. Potențialul poate fi foarte interesant, dar investitorii se tem că vor exista și condiții prea stricte și dacă sunt prea multe condiții, condiții, uh, simplificarea noilor reguli nu va fi folosită și va fi o ocazie irosită. Mai ales mm, co-investitorul trebuie, de exemplu, să fie obligat să uh, lanseze un număr uh, limitat de linii și apoi să decidă care este linia mai performantă. Orice investitor își dă seama că cei care se vor angaja mai târziu nu va asuma același nivel de risc ca cei de la început. Deci trebuie să existe suficientă flexibilitate de preț pentru a se reflecta această realitate. Uh, apoi, regulamentul trebuie să fie uh, simplificat. Apoi analiza de piață. Aici aș dori să fac uh, trei aspecte uh, principale. În primul rând, uh, cred că investitorii se bucură de faptul că regulamentul consideră că nu trebuie să se impună reglementări pentru vânzările cu ridicata. Credem că ar trebui ca acordurile cu ridicata să permită suficientă flexibilitate, mai ales pe termen lung. Uh, pentru uh, detailist uh, e nevoie de mai puțină reglementare. Apoi analizele de piață, astăzi în prezent și pe viitor vor exista tot mai multe țări în care operatorii istorici nu vor mai predomina, de exemplu în zonele urbane, cu conexiunile prin cablu și alte oferte și deci prezența lor este inferioară decât la nivel național și analizele de piață o confirmă. Apoi prelungirea duratei de analiză după trei ani uh, permite uh, previzibilitate și certitudine pentru actori și, uh, deci, ar trebui ca aceste calendare să coincide cu cele ale industriei. Mulțumesc! Acum tre trecem la întrebări și la răspunsuri. Începem cu raportorii noștri, doamna Del Castillo, raportoare pentru codul Telecom. Ce, ce, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturor experților care au intervenit. Eu cred că analiza a convers uh, asupra mai multor puncte comune. Și iar uh, contribuția dumneavoastră este importantă pentru dezbaterea pe care o avem noi în Parlament. Eu vreau să uh, Uh, fiu mai concret acum în um, evaluarea mea, pentru că provocarea este mm, pe măsura mm, a ceea ce este de fapt în joc aici. Cred că toată lumea știe acest lucru, că e crucial pentru Europa. Trebuie să ne gândim la ceea ce spunea și Peter, și anume că noul scenariu Digitalizarea industriei împreună cu internetul de mare viteză este o mare șansă pentru competitivitatea economiei europene. Lucrurile nu demarează acum, dar uh, se pot reseta spre noi uh, posibilități și noi căi de acțiune. Acestea fiind spuse, vreau să mă concentrez asupra unei chestiuni specifice. Sigur că există mulți actori implicați cu mai multe perspective. Iar impactul abordării noastre finale poate schimba lucrurile. Mă voi referi la noua definiție a comunicațiilor electronice în conformitate cu propunerea Comisiei. pozițiile sunt diferite, știți cu toți în funcție de actorii implicați. Unii consideră că definiția trebuie să fie funcțională, alții consideră că convergența semnalului nu ar trebui inclusă și alții la, din nou, apără această distinție artificială între servicii bazate pe numere și cele care nu sunt bazate pe numere. Eu aș dori din partea dumneavoastră un răspuns cât se poate de specific la această întrebare și anume, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest lucru? Mulțumesc, intervine președintele. Încă o dată, doamna del Castillo, apreciez un răspuns la această întrebare pentru că este crucial pentru noi. Mulțumesc după cum vedeți, și nouă ne vine greu să respectăm timpul de vorbire. Domnul Toșenoschi, care răspunde de raportul Bere, care acum cuvântul. Mulțumesc, voi uh, vorbi în limba mea maternă. Și eu aș dori să mulțumesc experților pentru această sinteză foarte interesantă a perspectivelor din piața telecomunicațiilor, o piață care a crescut enorm. Mi-a plăcut să aud că se spune că intrăm într-o nouă generație și că este totuși nevoie de prudență. Astfel încât să nu ne precipităm când intrăm în acest uh, nou sistem. M-aș uh, referi însă la deschiderea față de investiții, pe de o parte, și la nevoia de a nu supraîncărca piața cu reglementări mult prea coercive. Cu toții am discutat cu reprezentanții ai operatorilor uh, am fost contactați de aceștia și s-a făcut trimitere la faptul că la articolul 77 s-ar putea ca partea de distribuție și cea de furnizare să trebuiască să fie delimitate, uh, ceea ce este o decizie administrativă pe care totuși trebuie să o cântărim. Uh, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în această privință, vis-a-vis -vis de organizare. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Zorinio, care răspunde de dosarul WiFi for You. Falar também na minha língua materna. Queria agradecer Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi vorbi în limba maternă. Și vreau să întreb pe experți următorul lucru. Inițiativa Wi-Fi for EU este una foarte importantă. pentru ca cetățenii să simtă și ei cum anume piața digitală le poate îmbunătăți propria viață. De aceea trebuie să fie un proiect european pentru toți europeni proiect pilot, un punct de referință, <clears throat> astfel încât să resimtă concret faptul că și Europa poate ține pasul cu tehnologia. De aceea, trebuie să fie pusă cât mai rapid și credibil în aplicare această inițiativă pentru că atunci va putea avea și efecte concrete asupra Uniunii Digitale și a pieței digitale. Revin la cetățenie. Am avut ocazia să discut cu ei și în cadrul Comitetului Economic și Social și în cadrul Comitetului Regiunilor, organisme care ambele au adoptat deja avize, ceea ce arată că cetățenii au un mare interes vis-a-vis de această inițiativă și își doresc să aibă succes. De aceea întreb și pe paneliști ce sunt uh, dispuși să facă pentru ca noi să devenim un punct de referință cu acest proiect pilot. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Domnul Boni are acum cuvântul care răspunde de dosarul Societatea Gigabit și 5G. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră. Au fost foarte o sursă de inspirație pentru noi, de fapt. Înțelegem că există câteva puncte critice pentru implementare, pentru că obiectivele sunt clare. Unul dintre, una dintre aceste critici se referă la evitarea fragmentării soluțiilor și a fragmentării deciziilor. Asta înseamnă că statele membre ar trebui să ia decizii în același timp. Credeți că ați putea susține un astfel de demers? Și o a doua întrebare se referă la cererea pentru aceste noi servicii. Domnul Olson a prezentat pachetul uh, acestor servicii aferente 5G. Deci întrebarea este cum anume am putea elabora un fel de lista beneficiilor, a avantajelor aferente acestor noi servicii. Cum credeți că ar trebui să procedăm în comparare cu statele membre și autoritățile locale? Mulțumesc foarte mult! Urmează pe lista mea doamna Nibler. Mulțumesc uh, foarte mult și eu voi vorbi în limba mea maternă. Mulțumesc experților pentru prezentări. Doar două întrebări uh, voi uh, formula din numeroasele existente. Cum anume putem stimula investițiile pentru ca ele să curgă spre 5G și banda largă. În ceea ce privește modelele de investiții, e suficient ceea ce propune Comisia acum? Trebuie să venim noi cu mai multe precizări și dacă da, în ce direcție ar trebui să facem aceste precizări? Iar apoi, în ceea ce privește cartografierea, dacă mă uit la propunerile dumneavoastră, lucrurile par să fie foarte birocratice Mă întreb dacă această cartografiere nu s-a făcut oricum deja pentru a se ști unde este nevoie de mai multă analiză sau nu. Întrebarea mea este nevoie de așa ceva? Se impune să facem acest lucru așa cum propune comisia sau dacă nu are sens trebuie să schimbăm noi ceva? Mulțumesc. Doamna Werner. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, am să trec direct la întrebări. Pentru refinanțarea investițiilor e nevoie până la urmă de modele de afaceri. Care considerați că ar fi acestea pentru 5G, mai ales în situația în care multe aplicații au nevoie de un acces uh, de, larg, o penetrare largă a pieței la un preț scăzut. Și dacă se vorbește și de reguli de aplicare pentru 5G, Poate că nu e nevoie încă de pasul acesta. E, uh, există pericolul că atunci investițiile să nu apară pentru că nu există încă o garanție pentru recuperarea investiției. Uh, iar în ceea ce privește acoperirea teritorială, sigur aici probabil că orașele sunt mai ușor de penetrat decât zonele rurale. Și a treia întrebare, industria am înțeles că vrea să preia standardele americane, de vorba de IEEE, care este pericolul aici și în ultimul rând, uh, atunci când vorbim despre riscurile de sănătate, au existat opoziții mari în Germania față de amplasarea de stâlpi de telecomunicații. Cum ați procedat dumneavoastră într-o astfel de dezbatere? Mulțumesc foarte mult. Foarte, foarte multe întrebări în două minute. Domnul Heckmark. Mulțumesc uh, pentru prezentări experților. O reflexie, dacă îmi permite. Cu 5G, logica și caracteristicile telecomunicațiilor se vor schimba foarte mult. Nu mai e vorba doar de vorbitul la telefon. Va fi vorba de fluxul de date în uh, amploare fără precedent. Risc afecta multe activități din viața societății. Și electricitatea a făcut uh, același lucru pentru societate la un moment dat. Cum credeți că se vor schimba modelele de afaceri? Cum vor converge diferite servicii? Vedem uh, deja de pe acum că anumite noi modele de comunicare apar. Cum credeți că s-ar putea ajunge la aceste servicii partajate de o calitate mai bună, o mai mare convergență, nu doar între diferiții actori, dar și la nivel transfrontalier, pentru că astăzi, în pofida faptului că scade costul pentru roaming, încă există granițe în piața telecomunicațiilor din Europa. Cum uh, vedeți posibilitatea creării unor operatori transeuropeni? Logica pe care o avem peste 5 ani uh, va fi una foarte diferită de cea de acum 5 ani. Asta necesită noi soluții de afaceri, dar poate și noi structuri legislative. Mulțumesc foarte mult. Mai am alte trei nume pe lista mea. Doamna Cumpulă Natri urmează acum. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportor din umbră în ceea ce privește codul, deci îmi voi concentra întrebările asupra acestui domeniu. Pentru domnul de la Ericsson, fiind unul dintre cele, cei mai mari dezvoltatori din lume pentru sistemul 5G, vorbeați de toate materialele existente în momentul de față în cadrul acestor rețele, v-ați uh, Um, credeți că noi tehnologii și noi materiale ar trebui să se impună? Pentru că oamenii spun că ei nu vor să rămână uh, ostatici unor tehnologii vechi pentru BEREC. Așa cum se propune în momentul de față, um, spectrul uh, ar urma să fie licitat pe un termen mai lung. Credeți că trebuie să rămână la nivel național? Dacă se acordă pe 10 ani, de pildă, dacă s-ar face acest lucru pentru o casă, nimeni nu și-ar construi o casă pentru doar 10 ani. Dacă cineva cumpără spectrul dar pentru a-i ține afară pe competitori în domeniul datelor, atunci nimeni nu va furniza serviciile. Vreau să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. În ceea ce privește finanțarea acum, credeți că ar trebui încurajată inovarea și în afara sectorului, pentru că, până la urmă, concurența este cea care face lucrurile să avanseze. S-a vorbit de jucătorii istorici de pe piață, cum se poate asigura accesul noilor. Aici se pune și problema SMP, care încă n-a fost rezolvată. Deci, în anumite zone sunt uh, mulți jucători, în uh, altele mai puțini. Dacă renunțăm la regulament, uh, s-ar putea să se remonopolizeze centrele orașelor. Domnul Raimond, că nu mai este printre noi. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Sander. Aș avea și o întrebare foarte țintită în ceea ce privește Wi-Fi for Europe, un subiect asupra căruia eu sunt uh, un raportor din umbră. Și Comisia impune în acest program faptul că Wi-Fi gratuit finanțat de, un, de către Uniunea Europeană să fie de, cu debit foarte ridicat. Ori știm foarte bine că în multe comune și sate la țară, nu avem încă acest debit înalt performant. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră pe acest punct. Cum putem face în așa fel încât acest program să nu fie doar așa un fel de vitrină Uh, pentru a prezenta ceva frumos făcut de Comisia Europeană la sate, ci să fie un răspuns foarte concret unor probleme care există în zonele rurale. Și aș dori să știu care este și părerea dumneavoastră, eventual dacă ar putea exista o repartizare geografică echilibrată. Și un ultim punct, Uh, experimentul acesta, care până la urmă va fi destul de limitat, ne gândim la 6, 8 mii, 8 mii uh, comune în întreaga Uniune Europeană care ar putea fi implicate, ei bine, credeți că acest experiment ar putea, la urma urmei, să anunțe deja dezvoltarea altor servicii, altor utilizări ce ar putea să apară și să se dezvolte ulterior? Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru această dezbatere. Acum i-aș ruga pe paneliștii noștri să ofere un răspuns uh, cât mai scurt, poate să identifice um, anumite întrebări cheie la care să răspundă. Haideți să începem cu domnul Olsen și apoi să avansăm către cealaltă parte. Iar uh, la cea de-a doua parte a audierii noastre vom proceda invers. Domnule Olson. Mulțumesc. O serie întreagă de întrebări uh, foarte țintite, să va trebui să mă limitez. În ceea ce privește definirea serviciilor de telecomunicație, credem că este o problemă să se folosească definițiile uh, Uh, propuse în ceea ce privește transmiterea semnalului sau servicii bazate pe numere. Motivul este că aici lucrurile evoluează foarte repede și multe lucruri care erau bazate pe numere sau mm, evoluat astăzi și sunt servicii care sunt furnizate prin alte modalități, prin aplicații, uh, pe telefoane sau pe tablete. De aceea credem că este o problemă dacă definiția este prea rigidă. Aș dori să mai comentez și altceva. Atunci când este vorba de chestiunile care vizează 5G și industria automobilelor, există multe propuneri și vrem să știm sau să subliniem, de fapt, aspectul neutralității tehnologice nu Comisia trebuie să propună o tehnologie sau alta. Asta trebuie făcut de către organisme de standardizare, reprezentanții industriei, a telecomunicațiilor și a producătorilor auto. Ar trebui să discute, să vadă care sunt cele mai bune opțiuni, pentru că cei care uh, Um, vor investi în aceste sisteme sunt cei care, de fapt, trebuie să definească standardele. Mulțumesc, domnul Soriano, acum. Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește riscul unor reglementări prea rigide și chestiunea coinvestițiilor și dacă uh, sunt suficient de clar formulate. Cred că trebuie să evităm aici o neînțelegere ceea ce îi face pe investitori să nu uh, investească este incertitudinea reglementativă. Ceea ce trebuie să facem așadar este să venim de la obiectivul politic al conectivității și să asociem instrumentarul pe care îl avem pentru a găsi la nivel național combinația necesară între operatori alternativi și operatori istorici pentru a investi prin schemele de investiții corespunzătoare. Propunerea de față din partea Comisiei este oarecum um, constrângătoare datorită lipsei de autonomie în ceea ce privește implementarea, ceea ce ar putea ca în final să ducă la incertitudine pentru antreprenori și investitori care vor să facă trecerea la rețele de înaltă capacitate. Credem așadar că pentru a găsi cea mai bună metodă de reglementare pentru fiecare țară în parte e nevoie de suficientă autonomie. În ceea ce privește întrebarea cu cei 25 de ani de autorizare și cum anume uh, ar trebui să procedăm pentru 5G, 5G ca să nu avem incoerențe. Astăzi încă se lucrează la chestiunea spectrului, dar am uh, elaborat un prim aviz în ceea ce privește rezuirea spectrului care nu se referă doar la spectru, deci avem în vedere această chestiune, avem un nou grup de lucru pe roaming și date mobile care cizelează datele pentru a vedea care sunt punctele forte și cele slabe. Cred că industria trebuie să aibă o vizibilitate suficientă, dar e ca și cum um, te uita într-o bilă de cristal, um, că nu poți să definești de pe acum ce procese vor fi necesare în câțiva ani. Mulțumesc, doamna Fur. Mulțumesc foarte mult. Au fost uh, o serie întreagă de întrebări și cred că toate sunt foarte bune. Voi încerca să răspund la câteva dintre acestea. Una se referă la modul în care ar urma să creăm investiții și aș spune că pentru noi există două obiective esențiale, neutralitatea tehnologică și susținerea tuturor modelelor de afaceri și, evident, predictibilitatea codului, o altă condiție cheie pentru investitori. În ceea ce privește neutralitatea tehnologică, și deci asta vine ca răspuns și la altă întrebare, cum anume putem asigura cât mai multă incluziune pentru cetățenii europeni, pentru că dacă avem o neutralitate tehnologică, operatorul poate să aleagă prin ce metodă dorește să facă ca banda largă să ajungă la cât mai mulți ceea ce va accelera procesul. În ceea ce privește noua definiție menționată de doamna Pilar de Castilio. Credem că există o pare problemă în includerea transmiterii semnalului aceasta, pentru că probabil ar trebui să fie de la pe tipul machine to machine și și asta ar trebui să fie până la urmă la alegerea operatorului. E important să analizăm și aceste lucruri dacă ne dorim internetul lucrurilor, iar operatorii să fie o parte activă în acest demers. Mulțumesc, doamnă director. Trecem la următorul vorbitor, doamna Di Felice Antonio. Mă voi limita și eu doar la câteva lucruri, dată fiind constrângele de timp. Așa cum spunea și domnul Soriana, până acum reglementările nu doar că nu au blocat uh, investițiile, ci au constituit o valoare în Europa. Să ne ducem aminte că suntem uh, um, pe cale să ne atingem obiectivele pentru 2020 și putem fi mândri de faptul că în Europa am reușit să facem acest lucru la niște prețuri uh, destul de accesibile. Este această situație de dublu câștigător pe care concurența le generează. Dacă ne uităm în alte locuri, de pildă în Statele Unite, lucrurile nu sunt neapărat similare. Concurența foarte scăzută de acolo duce la prețuri foarte ridicate, astfel încât banda largă de înaltă uh, viteză este prea puțin accesibilă în multe locuri ceea ce nici nu a adus avantaje în ceea ce privește extinderea sa. O putere de piață semnificativă pare un lucru complicat, însă poate fi și o metodă directă de a cizela reglementările, ajungând exact până la cele detalii care trebuie reglementate. nu sunt împotriva altor instrumente precum reglementări simetrice, dar haideți totuși să ne asigurăm că bazele care până acum au dat dovadă că au fost de succes rămân cum sunt în ceea ce privește 5G. Mulți dintre domnii eurodeputați, domnii și domnii eurodeputați au identificat uh, problema incertitudinii pentru 5G și a unor potențiale bariere. S-ar putea ca să lipsească stimulente pentru ca anumiți operatori chiar să intre în uh, extindere cu acest sistem. Cred că trebuie să plecăm de la această formulare a problemei și sunt de acord și cu premiza de la care pleacă acest raport, și anume că în anumite cazuri ar fi bine să uh, poate intra pe piață și noi veniți, care însă s-ar putea să nu fie interesați de 5G și care să investească în continuare în 4G datorită incertitudinilor pe care le-am uh, menționat. Există așadar anumite instrumente în acest cod pe care îl veți discuta în următoarele luni, care favorizează acest lucru, printre alte reglementare asimetrică pentru accesul la resurse care se bazează pe spectru. Însă sunt la îndemâna dumneavoastră, e la latitudinea dumneavoastră, dacă doriți să creați noi stimulente pentru noi operatori care să intre și să îi convingă pe alții să investească. Mulțumesc foarte mult, doamnă Felicia Antonio. domnul Fox Ramley. Mulțumesc foarte mult. Am să mă refer succint la câteva puncte. În primul rând, investitorilor nu le place separarea structurală. Consumă timp și distrage atenția de la investiția propriu-zisă. Deseori există plângeri din partea opera... cum că operatorii sunt uh, integrați pe verticală complet, însă acesta face totuși ca să fie mai fiabil din punct de vedere economic. Faptul că investesc uh, companiile mai mari și nu doar uh, um, jucătorii regionali, noi credem că există spațiu amplu pe piață și pentru cei mai mici. Piața este foarte dinamică, ceea ce înseamnă că este foarte dificil ca un uh, operator istoric să fie foarte specific pentru o anumită zonă o preocupare pe care o avem se referă la cerința ca pe viitor să trebuiască să se specifice foarte clar încotro merge investiția. În ceea ce privește 5G, impactul cel mai mare al 5G din perspectiva noastră va fi densificarea rețelelor mari, ceea ce va fi foarte costisitor și nu știu dacă uh, există încă argumente care să justifice acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Există vreo întrebare fundamentală la care să nu se fi răspuns din partea experților noștri? Văd că nu e cazul. Second panel. Trecem la cel de-al doilea panel. Vă rog să interveniți în aceeași ordine ca în primul uh, caz, dar uh, răspunsurile se vor face în ordine inversă. Începem așadar cu domnul Soriano, președinte Berec. Tema noastră fiind guvernanța de această dată. So, um, as I... Mulțumesc, domnule președinte. În primul panel, Berec a fost de acord cu etapa de implementare a noilor obiective stabilite de factori de deci- decizie politică și de către instituțiile europene. Acum, întrebarea este care ar fi și cea mai bună cale pentru a face în așa fel încât BEREC să poată participa la această ambiție, la această dorință. Aici sunt două întrebări. Mai întâi, care sunt noile misiuni pe care dumneavoastră doriți ca BEREC să le îndeplinească? Și a doua întrebare este dacă aveți nevoie de un nou BEREC care să facă acest lucru. Acum, în ceea ce privește noile misiuni pentru BEREC, BEREC, după părerea sa, consideră că este la înălțime. Suntem la înălțimea noilor misiuni pe care Comisia ni le propune, mai ales în ceea ce privește acel exercițiu de mapping, spectrul, utilizatorii, concurența și așa mai departe. Acum, ceea ce privește misiunea noastră, cred eu că aici nu sunt discuții, nu e niciun fel de dezacord. Suntem de acord cu aceste noi misiuni pe care Comisia își dorește să le încredințeze agenților naționale, autorităților naționale de reglementare. Însă, întrebarea următoare este dacă e nevoie de un berec de tip nou. În acest sens, noi nu suntem de acord cu părerea Comisiei. După cum știți, BEREC este rezultatul unor discuții politice cu ocazia revizuirii precedente și știm că Parlamentul a jucat un rol important și doamna Pilar de Castilio mai ales. Și iată că astăzi avem acest echilibru în cadrul BEREC între autoritățile naționale de reglementare care conlucrează cu sprijinul unui birou administrativ în Riga. Și atunci, puteți observa că aici avem, astăzi, în sală, persoane care vin din uh, Italia, din Ungaria, din birourile noastre, care lucrează în grupurile de experți și putem spune că BEREC este această combinație specială. E o chestiune de angajament din partea 28 de state membre care doresc împreună să găsească soluții dau dovadă de acest angajament. Ori, sistemul propus de către comisie e un fel de directorat executiv, administrativ, care de fapt să fie un fel de apendice al Comisiei Europene, care de fapt ea va hotărâ tot. Și noi pur și simplu venim și punem ștampila pe decizie. Asta ar însemna că nu o să mai fim implicați în niciun fel. O să fie o nouă formă de birocrație nu o să fie niciun fel de stimulant pentru a găsi împreună soluțiile de care avem nevoie și o să pierdem această rădăcină la nivel național, pentru că noi știm că la nivel de BEREC toate grupurile de lucru sunt compuse din experți la nivel național care știu clar despre ce vorbesc. Pentru că ei implementează regulamentele zi de zi. Și cred că avem un BEREC op, uh, uh, bun. Ați vrut concurență în Europa. Iată că avem. Ne-ați cerut să definim neutralitatea și ghidul îndrumător, liniile directoare. Le-am definit aceste linii îndrumătoare și societatea civilă mai mult sau mai puțin a salutat aceste linii uh, uh, îndrumătoare și, sincer, n-a fost un exercițiu simplu deloc. Și am reușit, de asemenea, să depășim dezacordurile noastre în ceea ce privește implementarea cadrului uh, legislativ. Știți că avem o etapă în două, o procedură în două etape. Comisia este cea care evaluează dacă o uh, autoritate de reglementare îndeplinește da sau nu uh, cadrul de reglementare și apoi cere uh, uh, Berec. Da, sunteți de acord cu asta? Și Berec poate spune nu, nu sunt de acord. Și agențiile, autoritățile naționale de reglementare participă la această dezbatere și noi de, în mare parte din cazuri am confirmat analiza comisiei, ceea ce înseamnă că suntem gata să facem o analiză în intern Cred că am dovedit că suntem capabili de asta și cred că dacă prioritatea dumneavoastră este de a utiliza BEREC pentru a fi așa un fel de aprobator al politicilor dumneavoastră, vă rog frumos să nu cumva să facem o harababură din întreaga situație. Avem BEREC, însă ceea ce se propune acum este în fond chiar să modificăm, să ucidem propria noastră dinamică. Mesaj foarte puternic. Și acum doamna Fur, director general. Giving Edna the floor to... Mulțumesc că mi-ați dat încă o dată cuvântul pe tema guvernanței. Și plec de la punctul de plecare al întreprinderilor și a celor care utilizează serviciile. Mesajul meu este următorul. Rezultatul referitor la aspectele cele mai importante atât pentru întreprinderi cât și pentru com, com, uh, consumatori vor depinde de instituții. Instituțiile trebuie să găsească procedura corectă și modelul corect. Și nu trebuie să punem sub semnul întrebării ceea ce am obținut deja în cadrul societății Gigabit. Uh, trebuie să ne acordăm o șansă nouă și industriei să ofere această conectivitate Wi-Fi. Și noi înțelegem că există un acord în rândul instituțiilor europene asupra faptului că spectrul este mai mult decât oricând uh, elementul principal. Pentru că fără armonizarea spectrului nu vom avea 5G și fără 5G nu avem niciun fel de societate gigabyte. Deci, Mesajul meu, cel de-al doilea, este și felul în, uh, referitor la felul în care vom gestiona spectrul. Noi vrem armonizare și suntem de părere că este o componentă vitală um, și anume să încurajăm investițiile în această perioadă de tranziție, în uh, investiții în rețea. Și în acest context subliniem faptul că modelul tradițional bazat pe licențe individuale reprezintă piatra de temelie a întregului sistem. Și în final, ultimul meu și cel de-al treilea mesaj pe guvernanță este faptul că e nevoie de simplificarea regulamentelor, în așa fel încât să putem depăși orice probleme ar apărea în domeniul guvernanței. Mai specific, noi suntem de părere că dorința aceasta de uh, simplificare trebuie să fie consolidată în analiza pieței, să existe marjă de manevră pentru investiții și să uh, înlăturăm presiunile asupra guvernelor pentru luarea anumitor decizii. Trebuie ca regulile să fie mai simple, mai previzibile, mai simple de aplicat și să fie simple și pe înțelesul tuturor al întreprinderilor și a tuturor celor care participă la sistem. Da, mulțumesc foarte mult. Iată o intervenție foarte eficientă, în cuvinte puține, dar uh, interesante. Mulțumesc. Și acum domnul Olson, vicepreședinte. Am să încerc și eu la rândul meu să fiu cât mai succint. În ceea ce privește guvernanța actuală și BEREC, noi nu suntem de părere că ar fi nevoie de o modificare radicală a instituțiilor implicate. Cu toate acestea, ceea ce noi considerăm important în momentul în care vorbim despre reglementare și vorbim despre guvernanță și cum trebuie să se realizeze acest lucru, uh, aș fi vrut să vă arăt un diapozitiv. Dacă se poate, pe ecran, ar fi bine. A, uitați că merge. Deci, spuneam, ceea ce vrem noi ca și rezultat în urma acestor discuții, uh, ca, la nivel de guvernanță este legătura care există între legiuitor și autoritatea de reglementare, care creează împreună un mediu propice. Trebuie să fie un cadru care să se poată adapta, să se poată modifica, să poată fi analizat și dacă e să ne gândim la ceea ce discutăm acum și felul în care rețelele evoluează, tehnologia evoluează rapid, uh, gândiți-vă la consecințele pe care acestea le vor avea asupra societății per total. Ei bine, în acest sens trebuie să dăm dovadă de capacitate de adaptare, de flexibilitate. Și cred eu că aici trebuie să găsim un echilibru între cadrul de legiferare și de reglementare și capacitatea de adaptare. Uh, mai sunt și alte lucruri pe care le-am menționat înainte, așa că nu o să le mai repet și aici. Dar profit totuși de ocazie pentru a mai spune un lucru, un comentariu care mie mi se pare foarte important uh, de pronunțat aici în Comisia ITRE. Studiul care a fost menționat de către uh, Uh, Comisia e Eu, sincer, nu sunt neapărat foarte încântat și nu cred că e un studiu așa de bun pe 5G. Ba, din potrivă, cred eu. E un studiu așa, cam exagerat și oricum nu creează, uh, nu reproduce uh, sentimentul de urgență care există în momentul de față, urgența de a acționa. Trebuie ca lucrurile să fie făcute corect pentru 5G în Europa. Și, în acest sens, trebuie să susținem rolul industriei europene în acest sens. Să vă dau o altă o perspectivă. Când ne uităm la investițiile pe care noi știm din partea operatorilor că trebuie să fie făcute și ne uităm la ce se va întâmpla în 2020, ei bine, 25% din populația europeană va avea acces la 5G, servicii 5G. Și s-ar putea ca în Europa să fim uh, uh, sub acest nivel cu mult, să fim pe undeva pe la 10%. Deci e clar că piața se va schimba enorm în anii ce vor urma. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult și acum doamna Di Felice Antonio din partea Fast Web. Eu cred că Guvernanța actuală, sistemul de guvernanță actual, între, care există și înțelegerea care există între Comisie, BEREC și autoritățile naționale de reglementare, s-a dovedit a fi până în prezent foarte eficientă, foarte echilibrată. Cred că independența autorităților de reglementare este foarte importantă, mai ales pentru operatorii mai mici comparativ cu cei mai mari, evident. Noi întotdeauna sprijinim autorități de reglementare solide în măsură să evalueze în mod independent piața, circumstanțele de pe piață și să fie în măsură să reglementeze bazându-se pe considerente tehnice, factuale, pe circumstanțe concrete, specifice. Deci suntem total pentru propunerea Comisiei de a întări criteriile de independență și de a întări profilul și vizibilitatea autorităților de reglementare. E ceva logic. Acum, o altă observație pe care doream să o fac este că dacă e să ne gândim la armonizare, bine, noi preferăm armonizarea comparativ cu standardizarea. E ceva crucial ca autoritățile de reglementare să poată să-și mențină o capacitate, o putere de a fixa anumite standarde și obligații, bazându-se și pe circunstanțe la nivel național. Și asta e ceva, ca să spun, crucial. S-a dovedit a fi uh, crucial în trecut, tocmai pentru a susține concurența, pentru a proteja consumatorul și, deci, în consecință, pentru a crea cele mai bune condiții pentru inovație. Uh, statele membre sunt foarte diferite unele de altele și ceea ce funcționează într-un stat membru nu va funcționa neapărat exact la fel și într-un alt stat membru. Și de ce în această etapă? Etapa aceasta este critică, pentru că perioada de tranziție trecem înspre societatea gigabyte și e clar că asta poate duce și la o accentuare a diferențelor deja existente. Noi suntem, spun încă o dată, pentru un berec puternic în măsură în măsură să joace un rol cheie în spre o piață mai puternică și mai coerentă. Mulțumesc foarte mult! Și acum, în final, domnul Fox Ramley analist de la Global Telecoms. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe cu o simplă observație. Cred eu că guvernanța are o mecanică foarte subtilă și complicată și mare parte din investitori se concentrează pe partea de reglementare în loc să se concentreze pe acele decizii care ar putea încuraja, în loc să descurajeze investițiile. E un echilibru delicat și fragil aici. Există trei domenii ce merită să fie discutate. Mai întâi, unul pe care îl cunoașteți deja, felul în care la nivel instituțional a existat uh, o dorință de a încuraja investițiile în trecut, în al doilea rând, m-aș referi la provocările referitoare la o reglementare integrată europeană, fără a ține seama de circunstanțe specifice, și apoi dorințele investitorilor în materie de spectru. La primele două puncte, investitorii ar aprecia foarte mult dacă autoritățile naționale de reglementare și entități europene precum BEREC ar fi în măsură să adopte politici și obiective care să promoveze investiții eficiente, o desfășurare, o mentenanță eficientă a întregului sistem. Asta să fie scopul a politicilor și, evident, accentul se pune pe investiții și pe capacitatea de investiții, pentru că asta ne va permite, de-a lungul timpului, să reducem costurile. În al doilea rând se referă la echilibrul necesar între abordarea la nivel european și linii îndrumătoare la nivel european și circumstanțele la nivel specific. E clar că um, circumstanțele pot fi foarte diferite, însă principiile economice sunt comune și ideea este să fim un fel de catalizator pentru investiții. A existat ceva frustrări, spre exemplu, pentru că n-a existat o implementare egală a recomandărilor și asta a dus la diferențe de cost. Și în continuare, în anumite locuri, există un control direct al prețurilor, în timp ce în altă parte, în Europa, acest lucru a fost modificat. Deci, vedeți, e un sistem fragil. Și, în acest sens, niște recomandări clare vor simplifica lucrurile. Trebuie să îmbunătățim atât rapiditatea cât și calitatea serviciilor. Și una din provocări este că geoblocarea de asemenea duce la apariția acestor distorsiuni. Și e greu pentru operator să evalueze care ar putea fi oportunitățile de piață pe alte uh, piețe și, în acest sens, e clar că implementarea trebuie să fie armonizată, în așa fel încât să existe concurență loială și să se poată alege condițiile cele mai uh, propice. E nevoie de, adap- de adaptare la circunstanțe specifice, e clar. Acum întrebarea este dacă putem accepta anumite derogări de la aceste principii, princip de bază. Acum, putem avea anumite derogări, nu la nivel de principii și regulament, ci în felul în care lucrurile pot fi aplicate în practică. Așa cum s-a spus mai devreme, este foarte important ca să analizăm piața în mod regional și să ne gândim cum anume putem spori competitivitatea în uh, aceste piețe diferite. Și ultimul subiect se referă la spectru. Investitorii au trei dorințe aici. Mai întâi, e clar că spectrul trebuie să fie disponibil și apoi o foaie de parcurs îi va ajuta în acest sens pe investitori să planifice uh, sumele ce trebuie investite în timp și asta e deosebit de important în momentul în care un operator este expus într-o rețea să nu existe licitații multiple și apoi, de asemenea, ar putea exista la un moment dat și o armonizare a calendarelor uh, în funcție de statele membre și asta ne-ar permite să avem mai multe garanții. Și licitațiile trebuie să aibă loc în mod coerent și transparent pentru a spori vizibilitatea. Asta contribuie și la predictibilitate, la capacitatea de planificare și infrastructurile de spectru, evident, de, necesită investiții, însă aceste infrastructuri trebuie să fie armonizate. Ideea este că trebuie să îmbunătățim rețeaua și în final chestiunea licențelor. Evident că și aici asta vine cu anumite incertitudini în ceea ce privește costurile și felul în care sunt alocate anumite porțiuni de spectru și asta se face prin intermediul licitațiilor. Deci, în concluzie, orice reglementare sau orice aranjament în vederea reglementării trebuie să țină seama de importanța investițiilor și să găsească echilibru între factorul la nivel local și dorința de armonizare. Însă reglementarea trebuie să facă, să ducă la o, să fie un adevărat catalizator pentru investiții. Și clar că un spectru bine pregătit, bine planificat va permite investitorilor să vină cu, cu uh, o spărire de capital, ceea ce ne dorim cu toții. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, și acum mai avem și un alt aspect care poate n-a fost concret abordat și anume legăturile prin satelit, operatorii prin satelit. Doamna Atiohola și din partea Utelsat domnul Meli. Dacă doriți eventual să spuneți așa foarte, foarte pe scurt câteva lucruri referitor la acest lucru, din punct de vedere al benzii largi prin satelit, da, vrem să știm, da, este foarte important pentru noi, uh, s-ar putea să fie întrebări din partea membrilor, Doamna Ații Hola, din partea operatorilor Asociației Europene a Operatorilor prin Satelit. Uh, we fully agree. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord că investițiile sunt cuvântul cheie aici și trebuie să avem un mediu care să stimuleze investițiile private în rețelele viitoare. Uh, presiunea asupra rețelelor astăzi implică doar faptul că uh, doar elita urbană va beneficia de pe urma acestor conexiuni. Și noi credem că Europa ar trebui să fie mai aproape de toți cetățenii și Parlamentul este vocea acestor cetățeni. Deci, noi, sectorul sateliților, am dorit ca codul să face o trimitere clară la un mix de tehnologii pentru a obține incluziune servicii universale. Fibra optică este soluția ideală, însă dacă codul se, se axează doar pentru fibra pe 5G, atunci uh, vor exista foarte multe uh, gadgeturi digitale. Deci ar trebui să respectăm uh, și principiul uh, neutralității tehnologice. Iar uh, în contextul benzii largi prin satelit, noi dorim ca cu ocazia revizuirii planurilor naționale pentru banda largă să se încurajeze dezvoltarea sau introducerea benzii largi și în zonele rurale. Milioane de europeni astăzi se bazează pe televizor și pe uh, comunicațiile pe bază de date care vin ori direct, ori indirect prin satelit. Uh, uh, e vorba de investiții în proporție de 100% private, că e vorba pe, de, deci investiții în servicii terestre, maritime sau aeriene. Și deci codul trebuie să protejeze acești operatori istorici nu doar pentru ca ei să po- poată să continue activitatea, ci și pentru a se asigura că au planuri de afaceri viabile. Utilizatorii nu folosesc pentru servicii uh, sigure sau uh, de uh, divertisment în mașini dacă nu funcționează pe, peste tot și satelitul este răspunsul la aceste probleme. Domnul Stefano Agnelie, Utelsat. Mulțumesc. Așa cum s-a spus, prăpastia digitală e foarte răspândită în Uniunea Europeană și trebuie să o eradicăm și deci credem că o uh, strategie pe termen lung nu ar trebui să ne uh, limiteze inutil toate măsurile, inițiative sau toate investițiile care au ca scop, pe de o parte, să permită de, uh, desfășurarea benzii și, pe de altă parte, pentru a uh, permite tre- uh, introducerea internetului, mai ales în zonele rurale. Pentru noi trei elemente sunt importante. Neutralitatea tehnologică s-a menționat deja, dar e la fel de important să nu existe doar un mix de tehnologii, dar și soluții hibride bazate pe combinații de diverse tehnologii pentru a obține, pentru a furniza servicii. Un al aspect, uh, o conectivitate de înalt nivel în zonele rurale. Obiectivul ar trebui ca cât mai mulți cetățeni cu putință, într-o perioadă scurtă de timp, să fie conectați cu tehnologii de ultima mână. Deci credem că uh, nu ar trebui să, ne, uh, să vizăm doar viteza de descărcare, ar trebui să se țină cont și de alți parametri. Uh, serviciile universale nu ar trebui să vizeze doar grupurile sociale vulnerabile, ci toate gospodăriile care se află în aceste văi sau propoi digitale. În încheiere, Uh, banda largă prin satelit este o soluție pragmatică care ne vor ajuta să atingem obiectivele din 2013 cu condiția ca mediul legislativ viitor să nu pericliteze sau să creeze blocaje. Și aceasta pentru că satelitele, sateliții funcționează uh, în mod diferit, deci cu arhitectură diferită și deci furnizează servicii diferite. Raportorii noștri acum, doamna Del Castillo. Nu doriți? A, să, dăm cuvântul reprezentantului Be a, pentru Berec, domnul Toșanovski, raportorul pentru Berec. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare de ansamblu. Mulțumesc uh, reprezentantului BEREC uh, pentru contribuția sa, pentru că uh, poziția sa e apropiată de uh, poziția mea și de poziția colegilor. Pentru Parlamentul European, BEREC întotdeauna a fost un canal foarte important de informare cu Uh, precizarea că este vorba de un, uh, institut, uh, un institut, de un organism care beneficiază de o expertiză foarte valoroasă și am putea folosi astfel de, de organisme și în alte domenii precum în domeniul energiei. O să ajung la întrebări. Inițial voiam să îi rog pe experți să ne spună care este poziția sau părerea lor despre BEREC. Deci, dar având în vedere că deja au făcut aluzii în acest sens, nu o să pun această întrebare. Aș dori mai degrabă să vă pun o întrebare în legătură cu noile competențe sau noul rol, noile prerogative în noua uh, fază de dezvoltare în care intrăm acum prin redefinirea codului dar și atunci când ne gândim la progresele tehnologice imense care ne așteaptă în viitor. Astfel încât să înlăturăm uh, piedicile în calea investițiilor, pe care uh, Berecul este mult prea conștient. Deci m-ar interesa să ne explicați care sunt competențele care sunt extrem de importante uh, care ar trebui să fie menținute sau consolidate. Mulțumesc, doamna Del Casilio. Mulțumesc. în această sesiune legată de guvernanță cu cele două părți, uh, spectrul, gestiunea spectrului și așa mai departe, sau acordurile instituționale. Nu, să, nu mă să mă refer la partea de spectru, pentru că trebuie să spun că Parlamentul uh, e cu totul, într-un totul de acord, pe deplin de acord cu ce ați spus. Uh, regulamentul cu privire la piața telecomunicațiilor uh, reflectă poziția noastră. Uh, reprezentantul uh, s-a referit la această piață și la aceste reglementări. Dar întrebarea mea, domnul Soriano, președintele Berec, spuneați că poate ar trebui să venim cu un suflu nou sunt întru totul de acord că BEREC așa a îndeplinit în mod uh, strălucit obiectivele care au fost uh, uh, acordate în baza mandatului la lansare. Dar spuneați că mm, după câțiva ani ar trebui să aibă loc o actualizare care să țină cont cu piețele locale Uh, ținând cont și de obiectivele la nivel european uh, care trebuie atinse în funcție de nevoile europene. Și deci mă întrebam dacă nu ar fi uh, faimoasa dată loc dubla încuiere pe care a pornit-o comisia, n-ar putea fi văzută ca un fel de actualizare. Când, în baza acestei propuneri, dacă un o autoritate națională de reglementare nu ia deciziile potrivite, Uh, pentru a rezolva probleme la nivel uh, național, putem vorbi de un obstacol pentru piața uh, unică digitală. Cred că ar fi bine să avem o combinație la a nivelului local, deci a pieței locale și uh, nevoile pieței digitale unice. Mulțumesc. Wi-Fi for Europe, raportorul pentru uh, Wi-Fi for Europe. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativele europene au tendința în general să fie foarte birocratice, foarte împovărătoare uh, atunci, uh, deci, când vorbim despre procesul de luare a deciziei. Însă această inițiativă Wi-Fi for Europe E o inițiativă pilot și cred că ar trebui să fie luată ca un model și în domeniul guvernanței. Pentru că avem în această inițiativă idei foarte simple, ușor de aplicat, însă întregul proces trebuie să se bazeze și pe autoreglementare și pe încredere. Pentru că dacă vrem să avem șase, deci conexiuni de tip 6 până la 8 în întreaga Uniune Europeană, să facem toate aceste mii de conectări în Uniunea Europeană, care va costa, ă, se pare, cam 20.000 fiecare conexiune și care vor fi finanțate din fondurile structurale și dacă vrem să rămânem pionieri în ă, domenii tehnologice de vârf, atunci Parlamentul trebuie să arate că, cel puțin din punct de vedere tehnologic, Parlamentul este, este activ, dar că toate aceste propuneri sunt fezabile și din punct de vedere administrativ. Și deci că trebuie să ne asigurăm că avem un uh, pilot, un proiect pilot la nivel înalt. Că uh, trasăm o nouă cale care reflectă viziunea Parlamentului European și uh, din care să lipsească cu desăvârșire birocrația. Deci aș dori să întreb pe experții noștri dacă uh, vom putea acest, uh, avea acest model de se, uh, se, autoreglementare și dacă va fi de uh, încredere. Domnul Boni, raportorul pentru 5G. Mulțumesc, domnule Soriano, pentru un mesaj clar pe care mi l-ați transmis pentru dezbaterea noastră, pentru că e vorba tot de, totuși de o dezbatere. Cred că armonizarea deciziilor cu privire la spectru reprezintă una dintre chestiunile cele mai importante pentru dezvoltarea 5G. Sigur că putem uh, dezbate subiectul conflictelor, dar trebuie să ne clarificăm pozițiile. Și modelul care există în uh, BEREC, de tip bottom-up, uh, în care tehnicienii încearcă să găsească soluții concrete, cu această posibilitate pe care ne-a prezentat-o și Pilar del Castillo, ar putea să fie soluția ideală, un fel de compromis – e foarte important să găsim cel mai bun model de armonizare a alocării spectrului. Pentru că să nu uităm că nu există doar operatori BREC uh, și mm, utilizatori europeni, ci și state membre. Și cred că în multe țări vom putea coopera cu autoritățile de reglementare însă statele membre vor pune întrebările cele mai dificile. Deci, pentru următoarea fază de dezbatere, care nu trebuie să aibă loc astăzi, este să vedem cum putem să acoperim toate aceste procese și cu participarea statelor membre. Și cum putem obliga, și aici mă exprim pe șleau, cum putem obliga statele membre sau cum să le convingem că e foarte important să luăm deciziile împreună. E foarte important pentru tehnologia 5G. Mulțumesc, doamna Nibler. Äh, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc experților. Vreau doar să mă asigur că am înțeles uh, totul bine. Deduc din uh, intervențiile dumneavoastră că sunteți în favoarea armonizării, că trebuie analizat instrumentarul de care avem nevoie că trebuie să se procedeze în mod coordonat, dar nimeni dintre dumneavoastră n-a spus că ar trebui să existe o agenție europeană. Nimeni dintre dumneavoastră n-a făcut campanie pentru așa ceva, poate că n-am înțeles eu bine, dar aș dori să aflu un răspuns clar din partea dumneavoastră, pentru că Înainte de a ne lupta cu statele membre timp de luni de zile pe această temă, cred că ar fi bine să Știm foarte clar unde este nevoie de armonizare ca să nu avem uh, de face cu drepturi de veto și așa mai departe. În acest sens, dacă e sau nu nevoie de o agenție în acest sens, uh, m-ar interesa să aflu și de la dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Compula Natri. Mulțumesc foarte mult. Voi fi foarte rapidă pentru că mai am o întâlnire. Două întrebări, poate, poate răspunde Bere. Cum puteți garanta că uh, nu va fi o, o concurență structurală între agențiile de reglementare. Dacă nu este vorba de <clears throat> o agenție europeană, s-ar putea să asistăm la astfel de competiții și um, există diferențe foarte mari între capacitățile și cele, dacă comparăm de pildă doar Germania cu Luxemburgul. Aș dori de asemenea să știu care considerați că ar trebui să fie și rolul comisiei, dacă ar trebui să mai decline competențe pe întrebere, când toate aceste lucruri trebuie să fie echilibrate, consider eu. Poate puteți comenta și dumneavoastră. Cred că armonizarea comportă riscul că uh, vom încetini posibilitățile pentru primii care vor să încerce uh, să facă cât mai rapid, pentru că și nou spectru este alocat cu o viteză diferită. Vreau să știu dacă vreți uh, ca armonizarea să se facă de jos în sus uh, pentru termenul de alocare al spectrului, pentru că altfel nu vom găsea lideri care vor să, să fie pionieri. Pentru că dacă nu s-ar putea să avem de face cu cealaltă față a monedei. Mulțumesc foarte mult. Alte întrebări? Văd că nu mai sunt. Așadar, dragi paneliști, Sigur că puteți interveni și pe tema benzilăci prin satelit, așa cum uh, ați auzit din partea uh, celor care reprezintă asociațiile sateliților din Europa. Începem cu domnul Fox Romley. În ceea ce privește sateliții, sunt uh, de acord. Chestiunea unui serviciu universal pentru banda largă este una interesantă, însă trebuie și achitate costurile și uh, e disproporționat de costisitor până la urmă. Cred că aici piața ar trebui să dicteze care să fie poziție și eu cred că până la urmă rezultatul va fi unul hibrid. Neutralitatea tehnologică este în mod special importantă pentru desfășurarea benzii largi în zonele rurale din Europa. Poate că nu avem încă poziții foarte uh, Um, conturate pe multe din chestiunile discutate. Cred că BEREC joacă un rol um, important pentru a mai genera un numitor comun între diferitele autorități de reglementare. Însă piața este una foarte fragmentată, așadar este nevoie de expertiza locală a agențiilor de reglementare. Asta fiind probabil și un argument uh, împotriva, poate, a unei agenții europene de reglementare. Mulțumesc foarte mult. Vă puteți referi și la alte întrebări la care poate n-ați avut ocazia să răspundeți uh, în prima rundă. Și eu mă voi referi la mixul tehnologic și sunt de acord cu domnul Fox Ramley că în anumite state membre poate s-a făcut prea mare vâlvă în jurul fibrei optice. Dar uh, nu va putea fi soluția peste tot până la urmă. Totuși, vreau să atrag din nou atenția asupra raportului Comisiei ITRE pentru 5G, care constată că 5G ar putea fi un uh, înlocuitor excelent al fibrei optice în zonele rurale. Sunt exemple în alte state și s-a dovedit a fi extrem de performant. Iar acele costuri ridicate ar um, deveni mai irelevante pentru zona rurală. În ceea ce privește managementul spectrului, legate de mm, desfășurarea în suprafață a 5G. Parlamentul a făcut o treabă excelentă în ceea ce privește spectrul 700 uh, de mega și important este acum să se monitorizeze ca statele membre să continue cu o foaie de parcurs rezonabilă pentru a implementa viziunea instituțiilor europene în această privință. Iar gestiunea spectrului în cadrul codului se concentrează și de asemenea și asupra noilor uh, intrați pe piață. Deci să ne asigurăm că gestiunea spectrului devine un, o pârghie pentru a permite și altor companii să intre pe piață. Europa cu 5G are nevoie de performeri care să aibă interesul să se miște rapid în această nouă tehnologie și să um, împingă pe ceilalți să facă același lucru. Concurența la bază întotdeauna a funcționat ca prin magie și cred că cu stimulentele corespunzătoare acest lucru poate fi realizat și pentru 5G. Mulțumesc foarte mult, doamna Di Felice Antonio. Doamna Fura acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Etno consideră că armonizarea spectrului este importantă și aici putem face trimite la durata licențelor, care este foarte importantă. Credem că se poate o mai bună coordonare fără a împiedica pe primii performeri care vor să acționeze. Pentru că, pe de altă parte, este important să ca nu acesta să fie efectul secundar a vreunei armonizări. În ceea ce privește BEREC, cred că rezultatul este extrem de important. Aici nu vrem să încetinim uh, sau să împiedicăm nici de cum societatea gigabit. În același timp însă considerăm că nu există o soluție unică pentru toată lumea. Trebuie să fim conștienți de diferențele existente în statele membre, atât la nivel geografic cât și topologic. Sigur, armonizarea e bună, dar trebuie să avem în vedere și celelalte aspecte. <clears throat> Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Soriano, președinte BEREC. Mulțumesc. O primă întrebare la întrebarea domnului Kojanovski în ceea ce privește competențele cheie. Noi, BEREC, suntem de acord cu noile competențe propuse pentru agențiile de reglementare. Însă, pentru BEREC uh, este nevoie de o competență mai mare de colectare a informațiilor la nivelul serviciilor, pentru că dacă mâine aveți nevoie de uh, mai multe informații pentru comunicările online, uh, de pildă, trebuie să putem face acest lucru, dar să putem și formula întrebări pentru a vedea dacă poate anumiți uh, furnizori trebuie desemnați ca uh, operatori, iar propunerea Comisiei în această privință este oarecum uh, constrângătoare. Întrebarea doamnei Pilar de Costilio. Dacă se dorește coordonare, este nevoie de doi pași. Competențe acordate agențiilor de reglementare într-un prim pas dar uh, <clears throat> acest lucru face nevoie, face necesar, necesar un proces de coordonare prin intermediul BEREC. De asemenea și nevoia de a participa și la alocarea spectrului în uh, ceea ce privește um, modelarea pieții. Dacă vreți să se meargă mai departe, în special în ceea ce privește așa numitul double lock. Uh, BEREC nu-și dorește un astfel de sistem double lock, uh, blocaj dublu sau niciun fel de altă constrângere. Dacă vrem constrângeri reglementative, dar pe de altă parte și un sistem de veto, atunci care mai este marja de manevră? Trebuie ca lucrurile să fie evaluate global, să vedem dacă agențiile de reglementare au autonomia necesară pentru a găsi la nivel local soluțiile care se impun pentru a promova conectivitatea. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Olson, vicepreședinte Ericsson. Mulțumesc vis-a-vis -vis de câteva chestiuni care au fost discutate în prealabil. S-a menționat rolul sateliților. Sateliții fac parte din 5G uh, PPP, probabil vor face parte în mod uh, cert din ecologia sistemului viitor. Cred că vor exista și situații soluții hibride, dar până la urmă pe piață va prevala varianta economică. Uh, trebuie menționat și rolul 5G 5G pentru conectivitate până la urmă. În Statele Unite, de pildă, ne întrebăm dacă uh, vom folosi 5G pentru conectarea gospodăriilor, uh, oferind 1 uh, giga până la 5 giga. Dar acest lucru presupune spectru și trebuie ca spectrul să fie în banda mai înaltă pentru a putea furniza aceste servicii. Deci, revenind la spectru, e important ca să se găsească soluția bună de la bun început. În ceea ce privește maniera de conectare a lucrurilor, aici fibra ar putea avea un rol important, dar mulți nu-și dau seama că majoritatea stațiilor de bază din lume nu sunt conectate prin cablu, ci prin conexiuni punct la punct, prin microunde. Iar uh, până în 2021, peste jumătate din aceste stații de bază vor fi conectate prin această tehnologie. Să avem așadar grijă atunci când facem precizări vis-a-vis -vis de tehnologie. Acum în ceea ce privește Wi-Fi for EU. Și aici trebuie să avem grijă ce vrem să realizăm și dacă se va chiar putea. Dacă ideea este de a veni cu experiența unei societăți conectate, atunci nu știu cum să, să, să fac acest lucru în zone care nu sunt neconectate, pentru că dacă vrem să le oferim gigabiți, atunci uh, trebuie să fie conectate acele zone și nu știu dacă prin aceste stații de bază sau um, rețele deschise putem oferi această viteză până la urmă. Deci este nevoie de un conglomerat de tehnologie aici, inclusiv uh, prin satelit. Pe, pe zonele îndepărtate, probabil că satelitul va juca un rol în continuare. Tre- armonizare, ca ultimă observație. Cred că este extrem de importantă, dar, așa cum spunea și doamna Cumpula nu putem să le și lor să-i oprească pe cei care vor să se miște mai repede. În funcție de condițiile de pe piață, este important ca uh, să nu oprim regiunile sau țările care vor să se miște mai repede să, să o facă iar ceilalți trebuie să aibă grijă să nu rămână prea mult în urmă. Mulțumesc foarte mult, intervenții excelente, întrebări precise și răspunsuri profesioniste. Am avut parte de, de toate, dar acum mi-aș dori și o scurtă sinteză din partea raportorului nostru, pentru că acest Răspunsurile dumneavoastră sunt de uh, natură să inspire rapoartele noastre. Cine dorește să înceapă dintre dumneavoastră? Da, mulțumesc! 30 de secunde poate nu este suficient, de aceea punem punct aici. A fost o reuniune excelentă, audiere excelentă. adevărați profesioniști și cred că pentru raportorii noștri a fost, uh, dar și pentru mine, care am stat aici printre dumneavoastră, a fost o întâlnire excelentă.